Bardzo proszę. Rozpoczynamy wspólne posiedzenie. Dragi colegi, vom începe cu această ședință comună alături de Comisia Envi și Agri. Bun venit tuturor! Pot să vă spun că noi suntem aici deja de două ore, dar vom continua lucrările noastre alături de dumneavoastră. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Bănuiesc că nu sunt probleme. După cum știți, ședința este transmisă și pe internet și interpretarea o avem în 20 de limbi. Avem acum un schimb de opinii în ceea ce privește sentința recentă a CEJ referitoare la tehnicile de reproducere a plantelor. După o scurtă prezentare, am să dau cuvântul domnului Nils Torvalds de la Comisia ENVI, însă înainte de aceasta câteva cuvinte din partea mea. După cum spuneam, vom vorbi despre această sentință a Curții de Justiție Europene asupra noilor tehnici de reproducere. Toate acestea vin în urma cererii făcute de comisia noastră și de comisia ENVI pentru că este o temă care ține de competența celor două comisii, ne interesează în egală măsură și tocmai de aceea ședința de astăzi este una comună între cele două comisii. Curtea de Justiție s-a pronunțat pe 25 iulie 2018 și se confirmă că organismele care sunt rezultatul mutagenezei sunt OMG-uri, și, prin urmare, sunt supuse prevederilor din directiva asupra OMG-urilor. Unii consideră că aceste organisme ar trebui să treacă printr-o procedură de autorizare care este destul de lungă și costisitoare și că ar trebui să cerem companiilor să facă investiții în acest sector de activitate, iar decizia curții este una absolut necesară pentru a clarifica lucrurile pentru toți actorii implicați în acest sector. Alături de mine se află și domnul Torvalds din partea Comisiei Envi. Bun venit aici, bun venit colegilor de la cele două comisii și am să vă dau cuvântul. Domnule Torvalds, vă rog. Viața uneori e plină de coincidențe. De De ziua păcălelii m-am uh, întors acasă și primul lucru pe care l-am făcut la Stockholm, am citit uh, un ziar cu un articol scris de Turbian Farguson, profesor emerit la Universitatea de la Londra. Interesant în acest articol pe care l-am citit, era că acest uh, profesor punea sub semnul întrebării Uh, această sentință a CEJ. Se pleca de la premiza că în 2050 vom avea 10 uh, miliarde de locuitori pe planetă și că cu toții am avea nevoie de mâncare. Și că dacă agricultura nu va fi una competitivă, atunci nu vom avea hrană pentru toată lumea. Acesta era punctul de plecare și de aici se ajungea la o adevărată dezbatere despre aceste noi biotehnologii ce utilizează ADN-ul. De fapt, nu intervii asupra ADN-ului, ci uh, tai bucăți de ADN și le introduci în altă parte pentru a crea ceva nou. Decizia curții a lăsat deschisă această chestiune și, practic, pune agricultura europeană într-o situație foarte dificilă, pentru că prin această decizie nu vom mai avea o agricultură competitivă în Europa. O, un alt aspect pe care domnul profesor îl analizează este următorul. El spune că avem tendința de a partaja informația în feluri diferite. Ceea ce vedem noi, uh, cum vedem noi realitatea, este, de exemplu, că activiștii se implică pe partea de cercetare, pe anumite părți ale acesteia și uh, ignoră o altă, pare, a, o altă parte a cercetării. Deci imaginea de ansamblu obținută este una de-a dreptul schizofrenică, uh, plină de dificultăți și tocmai de aceea cred că avem nevoie de o dezbatere aprofundată pentru a vedea ce se întâmplă cu această decizie a Curții de Justiție și cum poate fi implementată pe viitor, nu doar pentru Europa, ci pentru lumea întreagă, pentru, va, pentru că va trebui să asigurăm hrana pentru toată omenirea, nu neapărat noi europenii, dar dacă noi nu suntem competitivi la nivel internațional, atunci nu vom putea să ne hrănim nici măcar pe noi înșine, deci vom crea și mai multe probleme. Iată o scurtă introducere din partea mea și uh, cum văd că sunt prezenți uh, colegi uh, și din partea celor mai verzi de aici, probabil că dezbaterea va fi una aprinsă și nu se va opri astăzi. Și unii dintre activiști probabil că într-o bună zi vor trebui să accepte realitatea așa cum este. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru aceste comentarii introductive. Acum uh, vom da cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Sabin Iuliher, care ne va uh, vorbi despre această decizie a Curții de Justiție, după care vom da cuvântul deputaților prezenți în sală. Doamna directoare, vă rugăm. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Uh, un an nou fericit tuturor în primul rând. Vreau să mulțumesc celor două comisii pentru organizarea acestui schimb de opinii asupra implicațiilor acestei decizii a curții. Este interesant pentru comisie să asistăm la această dezbatere și să ascultăm punctul dumneavoastră de vedere. Dacă mă refer la această decizie a CEJ, Curtea a clarificat domeniul de aplicare pentru legislația OMG în ceea ce privește anumite tehnici respectiv tehnica de mutageneză. Decizia curții este obligatorie și nu uh, se necesită modificări ale legislației pentru aceasta. Curtea a clarificat că legislația OMG a UE se aplică pentru produse care sunt obținute prin noi tehnici de mutageneză și este clar că operatorii trebuie să se asigure că produsele comercializate pe piață în UE sunt sigure, pe de o parte, și, pe de altă parte, respectă toate cerințele legislative. Iar statele membre sunt responsabile pentru toate activitățile de implementare și control. În urma deciziei din iulie anul trecut, Comisia a discutat cu autoritățile naționale competente în contextul Comisiei Permanente care este responsabilă pentru această legislație am discutat și am reamintit statelor membre responsabilitatea lor pentru a implementa legislația OMG-ului în conformitate cu decizia curții. Și acest lucru este relevant, spuneam, pentru că statele membre sunt responsabile cu activitățile de control și implementare. Și asta se referă și la legislația OMC pentru produsele comercializate pe piața UE și respectarea tuturor uh, uh, testelor în curs sau viitoare care se fac pe teren. În aceste întâlniri am discutat cu experții naționali și am făcut un schimb de informații asupra părerilor referitoare la uh, problemele legate de implementarea acestei decizii acești. Deci, uh, spuneam că problema nu era să înțelegem ce înseamnă sau să interpretăm această uh, decizie, ci uh, provocările pe viitor legate de ea. Noi vom susține statele membre pentru implementarea legislației UE. Una dintre provocări și poate principala provocare din punctul de vedere al implementării și am să dau aceasta ca și exemplu în urma discuțiilor noastre este că produse care sunt potențial identice pot fi obținute cu tehnici diferite și în funcție de tehnica care a fost utilizată pentru a fi obținute pot uh, cădea uh, sub uh, incidența unei legislații sau alteia. Deci, în funcție de aceste tehnici de control și autoritățile naționale trebuie să facă diferența între produse în funcție de tehnicile utilizate pentru a le produce, ceea ce reprezintă o provocare în sine. Pentru a face față acestei provocări, Comisia a cerut uh, laboratorului de referință pentru OMG-uri la nivel UE și rețelei europene de laboratoare OMG să analizeze Uh, care sunt uh, provocările analitice și eventuale soluții pentru acestea. Așteptăm să primim rezultatele la această analiză în martie anul acesta. Aș clarifica pe de altă parte că la ora actuală nu există un plan de pregătire a evaluării formale a legislației privind OMG-urile, sau de a propune noi uh, legislații în actualul mandat uh, al Comisiei. Totuși, trebuie să ne gândim pe termen mediu și lung. Parlamentul European și Consiliul, alături de Comisie, în calitate de uh, braț de reglementare, trebuie să ne asigurăm că se ține cont, în primul rând, de dezvoltările științifice și, în al doilea rând, să asigurăm uh, siguranța și uh, competitivitatea responsabilă. Acest aspect este extrem de important dacă ținem cont de diversele provocări la nivelul societății. Unele dintre ele au fost deja menționate, schimbarea climatică, nevoia de a avea un sistem durabil agroalimentar. Întrebarea însă este dacă cadrul de reglementare actual pentru OMG este destul de rezistent pentru a face față acestor provocări, provocări prezentate de noile tehnologii și dacă putem menține obiectivele în ceea ce privește siguranța și buna funcționare a pieții interne. După cum știm, din uh, dezbaterile anterioare pe care le-am avut uh, în multe părți, știm că dezbaterea este una delicată, controversată și din punctul nostru de vedere este esențial să avem o dezbatere genuină cu toți actorii relevanți. Următoarea comisie va dori să aibă o imagine foarte clară, în primul rând din partea Parlamentului European, dar și din partea statelor membre, pentru a ști cu precizie ce considerați dumneavoastră că poate fi inclus în această utilizare a noilor biotehnologii și ce se va întâmpla pe termen mediu și lung. Mă opresc aici, domnule președinte, și așteptăm și noi cu nerăbdare acest schimb de opinii. Mulțumesc! Mulțumesc. Dragi colegi, aș avea o cerere pentru dumneavoastră. Trebuie să vă înscrieți pe listă foarte rapid ca să știm câți colegi doresc să ia cuvântul și pentru a împărți timpul în mod cât mai eficace cu putință. Domnul Agniu, un minut și jumătate deocamdată pentru fiecare intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. În jur de 150 de deputați sunt în cele două comisii. Deci am putea avea 100 prezenți aici, dar sunt numai 20 prezenți pentru a discuta despre o temă extrem de importantă. Dacă aș uh, spune asta în termeni uh, uh, mult mai expliciți, Uh, cred că lucrurile ar fi mai clare din punct de vedere mecanic, să zic așa. Această decizie a curții E ca și cum uh, în urmă cu 50-60 de ani uh, nu ni s-ar fi permis să utilizăm forța hidraulică. Ce s-ar fi întâmplat atunci cu industria tractoarelor și cu toate consecințele pe care le-ar fi provocat? Dacă ne gândim la această legislație asupra uh, tehnicilor de reproducere a plantelor și a semințelor. Industria din Regatul Unit pur și simplu e uimită și nu-i vine să credă ce se întâmplă. Pentru că uh, mutageneza și OMG-urile sunt cu totul diferite. În uh, cadrul OMG-urilor se introduce material genetic nou, în schimb în cadrul mutagenezei se stimulează acest proces care se întâmplă în mod natural. Deci este cu totul diferit. Eu am uh, fost implicat în uh, această industrie și am văzut care sunt uh, tehnicile utilizate pentru a fi aplicate pe diverse specii. Am văzut ce se întâmplă cu tehnicile selective pentru anumite specii, cu mici îmbunătățiri. După aceea ne-am dat seama că acest lucru se întâmplă și în mod natural și că asta ar putea fi o oportunitate pentru a fi aplicată. Nu se face prin mutageneza altceva decât asta. Practic se încearcă să se controleze și să se gestioneze ceea ce se întâmplă natural. Și dacă asta se va termina, asta va afecta în mod clar tehnicile de reproducere a plantelor din Europa și va trebui să importăm din afară. Este o adevărată prostie. Domnul Andriu. Andrieu. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că curtea a dat dovadă de o mare înțelepciune în decizia sa, pentru că ne semnalează că tehnica de mutageneză prezintă riscuri, așa cum a spus și reprezentantul comisiei, deci, uh, uh, viitorul biotehnologiilor trebuie să fie dezbătut pe larg și uh, probabil că acesta este doar începutul dezbaterilor noastre, pentru că miza este foarte mare și dacă există riscuri, cetățenii doresc să cunoască foarte bine care este situația. Mizele sunt foarte mari în ziua de astăzi între ceea ce înseamnă mediu și agricultură și nu le putem ignora. E vorba de probleme de biodiversitate, de uh, sănătate uh, umană și așa mai departe. Deci, uh, responsabilii politici trebuie să se gândească cu responsabilitate la problema biotehnologiilor. Dar, în concluzie, eu cred că decizia curții este una responsabilă și înțeleaptă pentru că ține cont de uh, provocările actuale. Mulțumesc! Da, trebuie să purtăm această dezbatere, dar uh, mi se pare oareșcum ciudat că de la bun început atacăm CEJ. Noi nu trebuie decât să acceptăm această hotărâre. Nu putem uh, ataca CEJ. Dar până la urmă ce a decis Curtea Europeană de Justiție a decis că etichetarea este esențială, că verificările sunt esențiale și că tehnologia aceasta e, uh, implică anumite riscuri. Cred că toate acestea au de-a face cu principiul precauției, nu-i așa? Uh, cei care nu-și doresc așa ceva, practic, uh, spun că protecția consumatorilor nu este neapărat cea mai, cel mai important lucru. Deci, eu consider că hotărârea CEJ este una cât se poate de binevenită. E important ca uh, toți consumatorii să știe cât se poate de clar ce anume mănâncă. A spune că oamenii uh, vor muri de foame ca urmare a acestei sentințe este o mare, mare prostie, e, e irațional. Uh, Oare discuțiile din uh, trecut uh, cu privire la diverse alte tipuri de tehnologii care până la urmă n-au fost adoptate de către Europa au fost în uh, detrimentul Uniunii Europene? Nu, nici pe departe. Iată, este o șansă faptul că nu avem cine știe ce soia modificată genetic. Și această nouă sentință ar putea fi un pas înainte. Consumatorii europeni clar nu-și doresc uh, genul acesta de biotehnologie. Asta a, spun consumatorii, iar până la urmă fermierii trebuie să respecte dorința consumatorilor. Deci, pornind de la toate acestea, eu nu pot decât să salut sentința Curții Europene de Justiție. Și mai e un lucru important uh, pe care nu trebuie să-l uităm și anume uh, importurile trebuie să respecte aceleași, uh, aceleași standarde de etichetare. Domnul Weitz, cele spuse de ante vorbitorul uh, meu uh, sunt uh, foarte, foarte interesante. Să nu uităm că Europa trebuie să hrănească în primul și în primul rând cetățenii europeni. Uh, salinizarea solurilor, uh, deșertificarea, nu fac nimic altceva decât să scadă capacitatea industriei de a hrăni cetățenii europeni. Deci uh, trebuie să ținem cont de siguranța alimentară. Și după aceea toate informațiile legate de riscurile acestor tehnologii sunt foarte, toate informațiile acestea sunt în continuare în discuție discuție. Există o serie de oameni de știință care spun că riscurile acestor uh, procese genetice până la urmă vor fi deveni evidente în uh, următorii ani. Deci trebuie să ținem cont de aceste riscuri uh, pe care încă nu le înțelegem încă. Deci genul acesta de uh, um, declarații, cum că sentința CEJ ar fi în detrimentul consumatorilor, nu pot fi acceptate. Până la urmă, consumatorii trebuie să fie protejați, asta își doresc consumatorii. Uh, sentința Curții Europene de Justiție merge în, acest, uh, în această direcție și, prin urmare, democrația, principiile democrației trebuie să fie respectate de către de noi. Democrația ne permite să avem uh, viziuni diferite și să le exprimăm de asemenea. Domnul Hoitema. Uh, thank you very much. Mm, well, this debate... Mulțumesc. Dezbaterea asta, după cum vedem, devine foarte emoțională și nu prea pragmatică, ceea ce este păcat. Dacă facem o analiză mai pragmatică, eu cred că trebuie să rămânem competitivi, să avem o agricultură durabilă și pentru asta e nevoie de uh, uh, reproducerea plantelor și asta este esențial. Uh, și chiar și în sectorul ecologic, și asta mă uit spre tine, Martin, avem probleme cu anumite boli și e nevoie de aceste tehnici pentru a depăși aceste probleme. De exemplu, la culturile de cartofi sunt probleme foarte mari. Mm, agricultura ecologică încearcă prin aceste tehnici de reproducere să lupte împotriva acestor uh, uh, plăgi. Deci, uh, tehnicile în sine nu sunt rele. Se utilizează și noi tehnici și de multe ori nu e foarte clar ce ar trebui să fie permis și ce nu. De aceea nu sunt de acord cu tine că legislația Uh, este constrângătoare și uh, contradictorie. Pentru că ceea ce este permis acum uh, prin mutageneză se utilizează în scopuri nobile pentru noi, însă legislația nu permite o anumită mutageneză specifică, țintită, ceea ce este ciudat. Și aș mai spune aici că din 2001 încoace, anexa pentru aceste noi tehnici de reproducere nu a fost uh, actualizată și știți cât de repede se schimbă știința, cât de repede evoluează uh, cunoștințele noastre. Deci cred că ar trebui să avem o altfel de dezbatere mult mai pragmatică pentru a vedea ce se întâmplă cu aceste tehnici de reproducere pe care le-am putea accepta și care ne-ar putea aduce beneficii. De exemplu, pentru o gestiune integrată a dăunătorilor, de exemplu, sau durabilă. Deci cred că ar trebui să analizăm această anexă din 2001 uh, și să o uh, evaluăm. Un ultim comentariu. Dacă nu facem nimic, atunci doar marile multinaționale vor utiliza aceste tehnici de reproducere și uh, de modificare genetică, pentru că micile companii, chiar dacă își doresc foarte mult să o facă, nu vor putea să o facă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Colombie! Mulțumesc, domnule președinte. Curtea de Justiție afirmă că organismele obținute prin uh, mutageneză intră în domeniul de aplicare a directivei OMG. Mai rămâne o excepție despre care vom vorbi după aceea. Această uh, decizie este binevenită pentru că procedura de omologare este singura protecție posibilă pentru cetățenii UE care refuză uh, cultura, culturile de OMG. Și unele state membre autorizează sau importă masiv astfel de culturi. Țările pro-OMG în general au câștig de cauză, iar cei care se opun trebuie să sufere parțial de pe urma acestei utilizări din cauza politicilor comerciale ale UE mutageneza poate, poate fi naturală sau poate fi ajutată, ca să spun așa, și n-am să intru în detalii tehnice pentru că nu sunt expert în acest domeniu, dar mutageneza naturală nu intră în domeniul de aplicare a legislației OMG și tocmai de aceea se pune problema controlelor serioase și științifice a acestor tipuri de mutageneză de către statele membre. Decizia curții respectă principiul precauției, așa cum l-am cerut dintotdeauna. Fie că e vorba de o decizie care este luată împotriva guvernului francez în 2015, noi susținem această decizie și cadrul de omologare care trebuie aplicat și în acest caz în mod justificat. Practic, decizia nu interzice nimic, dar îi obligă pe producătorii de semințe să respecte procedurile de omologare pentru OMG, și sindicatele agricole uh, și multele uh, companii multinaționale, faptul că s-au pronunțat împotrivă și spun că este prea costisitor, asta e ușor de înțeles. Doamna McIntyre, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Europa a fost lider în ceea ce privește tehnicile de reproducere a plantelor, lider la nivel mondial. Cam jumătate din cercetarea făcută în acest domeniu se face în Europa. Această decizie, acești abordarea prezentată de alți colegi de pe aici, practic ne vor lua acest rol de lider Trebuie să ținem cont de provocări, cum ar fi creșterea populației, schimbările climatice și lipsa de resurse. Trebuie să utilizăm știința și evoluțiile științifice pentru a produce plante pentru era modernă. Trebuie să accelerăm procesul de reproducere a plantelor care s-a făcut de-a lungul generațiilor. Și uh, în mod normal, prin tehnici standard, e nevoie de 18 ani pentru a produce o varietate. Însă noi nu ne permitem, nu ne putem permite luxul să avem nevoie de atât de mult timp pentru a produce soiuri care să fie rezistente la dăunători, de exemplu, sau la plante care nu au nevoie de atât de multă apă și așa mai departe. Eu vin dintr-o țară unde uh, domeniul cercetării și uh, avem chiar un institut nemaipomenit uh, care a reușit să um, elaboreze plante care produc acizi omega-3 cu ajutorul ingredientelor naturale din pământ, ceea ce în mod normal se produce în pești. Deci este cu beneficii enorme pentru oameni. Trebuie să ținem cont de aceste evoluții științifice, să le utilizăm și să înțelegem tot ceea ce s-a obținut în știință, să nu-i privăm pe cetățenii europeni de ele și, de altfel, și companiile mai mici din Europa care ar putea beneficia de pe urma acestor evoluții științifice. Pentru că punem în pericol uh, ceea ce facem noi aici, uh, punem în pericol fermierii, companiile noastre și uh, populația întreagă. Pan poseł De Castro. Domnul De Castro. Grazie, președinte. Siguramente. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță e o temă foarte complicată și ar fi nevoie de mai mult timp. Sentințele Curții de Justiție nu se comentează, ci se aplică, însă nu există niciun dubiu că prin această sentință aplicarea ar putea să ducă la o interpretare similară între tehnicele, tehnicile de transgeneză cu cele de mutageneză. Știm că e vorba de tehnici foarte diferite, de fapt, între ele. Multe state membre din Europa au arătat o sensibilitate puternică față de organismele modificate genetic și un interes deosebit. Sunt 17 țări europene care au norme naționale care interzic cultivarea organismelor modificate genetic, însă un lucru este să uh, o blochezi o nouă varietate prin transgeneză, deci o amestecare transgeneză și alta este o modificare genetică care nu modifică, de fapt, ADN-ul acelei specii. Nu e vorba de același lucru, e vorba de produse care sunt obținute prin tehnici care nu modifică ADN-ul plantei prin introducerea altui ADN. Deci, cu această sentință, însă, este nevoie de o nouă legislație care să clarifice aceste puncte. Altfel, uh, Chiar și acele evoluții interesante pe care le-a făcut cercetarea genetică în anumite domenii, soiuri și uh, prin crearea unor specii rezistente la boli fără o, o modificare chimică, nu mai pot fi folosite. Există specii care acum, de exemplu, pot să re- reziste la, la epidemii și care, ar fi ne- care necesită de obicei epidemii tratamente chimice. Nu e vorba de organisme modificate genetic, ci e vorba de organisme obținute prin patrimoniul genetic al plantei respective. Deci întrebarea mea către comisie este nu e nevoie în lumina sentinței să clarificăm odată pentru totdeauna că între transgeneză și mutageneză există un parcurs diferit de utilizare a um, datelor genetice? Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Doamna Gloanec, mulțumesc, domnule președinte. Iată, CEJ, prin sentința sa, califică plantele obținute prin mutageneză ca fiind OMG-uri. Știm cu toții că cetățenii europeni sunt sceptici când vine vorba despre OMG-uri uh, și uh, tocmai de aceea informațiile pe care le oferim uh, cetățenilor sunt absolut esențiale. Există însă câteva grupuri mari care încearcă să impună uh, Uh, uh, tipul lor de dezvoltare, uh, susținând că în, genul, în felul acesta putem răspunde provocărilor mari cu care se confruntă umanitatea. Dar să nu uităm că agricultura mai durabilă, agroecologia, sunt alte instrumente care pot fi folosite în Uniunea Europeană pentru depășirea provocărilor cu care se va confrunta într-adevăr umanitatea. Uh, CEJ uh, spune cât se poate de clar că putem uh, uh, face o diferență între diversele organisme obținute prin mutageneză. E nevoie doar de atenție, nimic altceva. De asemenea, toate tehnicile de de mutageneză care se apropie de transgeneză implică riscuri, iar uh, CEJ spune cât se poate de clar că genul acesta de organisme ar trebui să fie clar etichetate și în plus uh, va fi nevoie de o autorizare a acestor produse, precum și de o evaluare pe parcurs uh, a produselor comercializate. Vă amintesc de asemenea raportul Zomer pe care l-am votat în uh, decembrie în uh, plenul Parlamentului European. Acest raport uh, vine cu o serie de reguli cu privire la controlul produselor comercializate. Ei bine, în acest context, aceste sisteme noi de control vor fi foarte e, necesare. Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă alătur comentariilor făcute de Uh, unii dintre colegi, uh, este o dezbatere prea puțin pragmatică, mi se pare. De multe ori analizăm aceste aspecte mai mult dintr-o prismă etică uh, decât ținând cont de criterii științifice sau ținând cont de siguranța alimentară. Sunt de acord cu cele spuse de doamna De Castro, pentru că vorbim aici de lucruri cu totul diferite. Nu vreau să uh, evaluez eu aici uh, decizia curții. Decizia a fost uh, luată și trebuie respectată. Eu nu o judec, dar vorbim de lucruri cu totul diferite. Nu e același lucru mutageneza sau transgeneza. Deci cum putem aplica aceeași legislație pentru ambele? Poate că se va aplica această legislație pentru că nu există alta sau pentru că nu este suficientă claritate. Am ascultat cu mare atenție ce a spus Comisia și mă întreb de ce nu se specifică aici faptul că procesele sunt diferite, nu-i vorba de același proces și poate tocmai această lipsă de reglementare a dus la această situație și confuzie. Eu cred, deci, că trebuie să fim uh, uh, mai puțin dogmatici, să ținem cont de criteriile științifice, bineînțeles, cu toate garanțiile necesare pentru a asigura siguranța alimentară. Însă OMG-urile au devenit uh, principalul rău pentru noi și e de ajuns să menționăm OMG-ul ca să ni se pară că totul e negativ. Practic, în ziua de astăzi uh, se face marketing tocmai pentru a face publicitate pentru produse care nu au OMG-uri, care nu sunt modificate genetic. Deci, un adevărat marketing care susține această situație. Deci, dacă vorbim de tehnici diferite, cred că ar trebui să existe și o legislație diferită și aș vrea să știu ce părere are Comisia. Mulțumesc! Doamna Petir. Jasno je da se sud nije složio sa biotehnološkom industrijom koja je tvrdila da je velik dio... E clar că Curtea Europeană de Justiție n-a fost de acord cu industria care spunea că cele mai multe tipuri de mutageneză sunt similare mutagenezei natura- naturale scurtă a decis că organismele obținute prin mutageneză sunt OMG-uri și, prin urmare, trebuie să facă obiectul regulilor care guvernează OMG-urile. În acest context, e clar că controlul Uniunii Europene și uh, evaluarea realizate de către organismele Uniunii Europene sunt valabile în context. Trebuie să se țină cont uh, de riscul uh, implicat de aceste organisme asupra sănătății publice. Uh, ei bine, eu vin din Croația. În Croația nu cultivăm OMG-urile. Personal consider că genul acesta de plante ar trebui să fie interzise în întreaga Uniunea Europeană. Calitatea ar trebui să primeze în Uniunea Europeană, nu Uh, cantitatea. Din păcate, iată, cantitatea pare să fie primordială în contextul uh, producției europene, dar, din, din potrivă, consider că calitatea ne-ar uh, face mult mai competitivi. Doamna McGuinness, mulțumesc, domnule președinte, este o dezbatere foarte importantă, dar până la urmă fiecare își dă cu părerea. Uh, ce vreau eu să aflu din partea Comisiei? Avem o hotărâre cu care putem sau nu să fim de acord. Deci vreau să întreb care sunt consecințele acestei hotărâri, nu doar pentru industrie, ci și pentru cercetare, dezvoltare, pentru consumatori și fermieri. Unii colegi spuneau că consumatorii europeni nu-și doresc această tehnologie. Se pornește, uh, se consideră că asta e de la sine înțeles, dar trebuie să fim precauți când punem cuvinte în gura consumatorilor. Într-adevăr, uh, tehnologiile trebuie să fie controlate, dar dacă mutageneza tradițională este uh, Uh, este acceptată și mutageneza specifică nu, atunci eu consider că ar trebui să aflăm clar care sunt diferențele între aceste tipuri de mutageneză. După aceea, uh, să nu uităm că fiecare avem propria viziune generată de realitatea statelor din care provenim, pentru că, iată, eu provin dintr-un stat în care uh, sunt interzise OMG-urile, sau nu sunt cultivate OMG-urile, dar în același timp furajele cu care sunt hrănite animalele noastre sunt pline de OMG-uri. Deci trebuie să înțelegem, aș zice eu, mai uh, degrabă efectele acestei hotărâri și uh, măsura în care această uh, hotărâre are o implicație asupra legislației europene. Domnul Flanagan. Un lucru e clar, și anume hotărârea dar eu am participat anul trecut uh, la o ședință pe tema Africii. Tom Arnold a venit uh, la ședința respectivă a Comisiei uh, Agri și întrebam cum anume Um, cum anume ne vom uh, descurca pe viitor pentru a hrăni uh, umanitatea. Ei bine, mi se spunea pe vremea uh, la ședința respectivă că dintr-o dată că politica Uniunii Europene s-a schimbat. Nu mai dorim să fim grân, grânarul lumii întregi. Ei, am fost foarte încântat de lucrul acesta. Iată, nu noi vrem să-i hrănim pe toți, dar se pare că totuși există în continuare reprezentanți ai Uniunii Europene care consideră că Uniunea Uniunea Europeană trebuie să fie responsabilă de uh, siguranța alimentară a întregii lumi. Oare nu vi se pare că genul acesta de atitudine este cea care generează dependență uh, între diversele regiuni ale lumii? Noi uh, venim aici uh, îmbrăcați în mantia salvatorilor, dar practic uh, mantia aceasta a salvatorului nu face nimic altceva decât să reducă la sclavie alte re- regiuni ale lumii. Deci care e po- uh, politica Uniunii Europene? Iată, toți cei care doreau să intervină în cursul dezbaterii au avut posibilitatea de a o face. Acum putem da, prin urmare, din nou cuvântul reprezentantei Comisiei Europene, care va reacționa la comentariile făcute, va răspunde la întrebările adresate, bineînțeles, însă dezbaterea rămâne deschisă și cu siguranță vom mai reveni asupra subiectului uh, Uh, reprezentanta DG Sante are cuvântul. Vă mulțumesc uh, pentru dezbatere, vă mulțumesc pentru întrebări și vă mulțumesc că îmi dați și cuvântul. Nu a fost neapărat o întrebare, dar permiteți-mi să clarific un uh, aspect. Domnul Agnew a făcut o declarație. Domnul Ecniu spunea că vom fi nevoiți să importăm alimente în Europa ca urmare a acestei hotărâri. Haideți să clarificăm această uh, afirmație. Hotărârea se va aplica atât semințelor și alimentelor produse în Uniunea Europeană, cât și uh, alimentelor importate sau semințelor importate. Deci, prevederile sunt aceleași și ele se aplică uh, tuturor produselor, indiferent de originea lor. Vă spuneam deja că Diferențierea produselor este o provocare, o provocare însă pe care ne-o asumăm, este însă un aspect uh, sau o problematică de natură științifică și pentru a găsi o soluție am cerut deja ajutorul laboratorului de referință și de asemenea statelor membre. S-au pus de asemenea întrebări legate de diferențele existente între diversele tehnici. Ca să fiu sinceră, cred că nu are neapărat rost să discutăm în uh, detaliu aceste tehnici diferite. Doar noile tehnici de mutageneză sunt uh, interesante în context, sunt interesante atât pentru uh, comunitatea științifică, uh, Uh, cât și uh, pentru producători, pentru că aceste uh, tehnici sunt cele mai încărcate până la urmă de beneficii și tocmai de aceea, aceste tehnici uh, trebuie să fie uh, cu mare atenție evaluate. Doamna McKinney se întreba care sunt consecințele um, pentru cercetare și uh, inovarea acestei hotărâri pronunțate. Probabil că ați văzut deja declarația consilierilor științifici care au evaluat această hotărâre. Uh, au uh, evaluat uh, dintr-o perspectivă științifică această hotărâre și cred că declarațiile acestor uh, consilieri științifici sunt absolut grăitoare când vine vorba despre consecințele pentru cercetare și inovarea acestei hotărâri. ar mai exista o consecință, nu neapărat a hotărârii în sine, cât uh, a manierei în care uh, jurisdicțiile internaționale tratează aceste noi tehnologii de mutageneză. Deci aceasta, aceste discuții au apărut deja, am văzut că există un acord în ceea ce privește mutageneza tradițională, dar când vine vorba despre noile tehnici, vedem că diversele jurisdicții au păreri diferite cu privire la reglementarea acestor tehnici pe viitor. Mai mult ca sigur, noile norme vor avea un impact asupra utilizării acestor tehnici în diversele jurisdicții. Dar, cum spuneam deja, este esențial să facem o distinție, distinție între diversele produse, să le putem eticheta, să le putem, să existe de asemenea o trasabilitate a acestor uh, produse, mm, ceea ce nu e neapărat uh, de la sine înțeles. Prin urmare, iată, această hotărâre implică de asemenea crearea de, sau obținerea de noi uh, informații Uh, științifice care să permită această evaluare. Deocamdată nu putem uh, spune care vor fi consecințele acestei hotărâri asupra sectorului agricol, pe ansamblu sectorului agricol din Uniunea Europeană. E prea devreme. Dar aș reveni la uh, la cele pe care le-am spus puțin mai devreme. E, e nevoie de o dezbatere pe tema aceasta. Vorbeam despre uh, necesitatea purtării unei dezbateri privind noile biotehnologii. Este absolut esențial ca Uniunea Europeană să stabilească clar ce anume își dorește pe viitor. Uh, dacă trebuie să, Uniunea Europeană trebuie să stabilească clar dacă preferă să păstreze cadrul deja în vigoare, care este deja vechi de câțiva ani, sau uh, e nevoie de ceva nou, de niște alternative. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję. Czy... Vă mulțumesc! Oare domnul Torvalds uh, dorește să reacționeze și el la comentariile care i-au fost adresate, doar pentru a mulțumi publicul, în special pe domnul Heusling. Deocamdată nu există niciun fel de dovezi științifice cum că genul acesta de tehnologii uh, sunt riscante. Deci nu există niciun fel de dovadă științifică. După aceea, agricultura durabilă despre care vorbeați uh, dumneavoastră, bineînțeles că ne-o dorim cu toții și uh, consider, spre deosebire de dumneavoastră, eu consider că această agricultură durabilă poate să se bazeze pe noile tehnologii. Putem avea diverse produse produse obținute pe baza unor ingrediente uh, modificate genetic sau obținute prin mutageneză sau obținute prin uh, transgeneză, ei bine, toate aceste produse vor face obiectul uh, unor norme diferite. Eu nu cred însă că normele acestea diferite sunt neapărat raționale. Uh, după aceea uh, se vorbea despre hotărârea CEJ. Uh, ei bine, eu consider că hotărârea Curții uh, Europene de Justiție trebuie să fie discutată. Până la urmă, Asta înseamnă democrație. Deci vă rog să nu încercați uh, să-mi limitați dreptul de a discuta, de a pune sub semnul întrebării sau de a pune în discuție o hotărâre uh, a Curții Europene de Justiție, cu atât mai mult cu, aceast- cu cât această hotărâre se referă la un domeniu care nu se bucură neapărat de unanimitate în rândul oamenilor de știință. Puțin respect, prin urmare, vă rog. Mulțumim uh, la rândul nostru. Cred că a fost o bună reacție la schimbul de opinii de care am avut uh, parte. Până la urmă, acesta este obiectivul unui schimb de, de, unui schimb de opinii. N-are niciun sens să venim cu toții cu aceeași opinie. E bine că toată lumea are uh, opinii diferite. Îmi cer scuze, îmi cer scuze. L-am uitat pe domnul Agnew care vrea să ia cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am fost uh, numit uh, sau arătat cu degetul de reprezentant comisiei și vreau să reacționez. E o neînțelegere aici. 30 de miliarde de tone de OMG-uri sunt importate anual de către Uniunea Europeană și dacă recoltele obținute prin mutageneză vor fi clarificat, clasificate la fel ca și OMG-urile, ei bine, uh, importul de astfel de uh, produse va crește la rândul său. Deci asta este Asta este Uh, acesta este efectul hotărârii Curții Europene de Justiție. Și să nu uităm că multe dintre semințele care sunt folosite actualmente cu mare drag de către agricultorii bio au fost obținute de către oamenii de știință în laborator la un moment dat. Văd că nimeni nu mai dorește să intervină, prin urmare putem uh, considera încheiat acest schimb de opinii. După cum vă spuneam, cu siguranță vom reveni din nou asupra subiectului și asta de multe ori de acum încolo. Viziunile cu siguranță vor fi diferite, e și normal pentru că nu există un uh, consens pe tema aceasta, nici măcar la nivel uh, societal. Vă mulțumim foarte mult, ne revedem uh, din nou la Strasburg pe data de 14 ianuarie, Comisia Agri. Acestea fiind spuse, uh, ședința se suspendă. Mulțumim Comisiei Envi pentru participare. A, îmi cer scuze. Doamna Aguilera mai dorea să intervină. Muy brevemente, señor presidente. Eh, Foarte pe scurt. Vreau să profit de această prima uh, întâlnire a Comisiei pe 2019 pentru a aduce în discuție implicațiile acordului cu Africa de Sud pentru sectorul citricelor în Spania. Am avut și avem mari probleme din cauza extinderii până la șase săptămâni pe o perioadă în care avem și perioada de recoltă la noi acasă. Aș vrea să vă propun aici o dezbatere așa cum am spus-o și la nivelul coordonatorilor, pentru a vedea ce se întâmplă cu acest acord cu Africa de Sud și consecințele negative pentru uh, cei care cultivă citrice în Europa în general și în special în țara mea, în Spania. Vroiam să fac această propunere la final pentru a avea o dezbatere la coordonator. Mulțumesc! Poprosimy, poprosimy aby znalazł czas na tą rozmowę. Najpierw na... Mulțumesc! O să mai avem timp pentru această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc oaspeților și tuturor celor prezenți. Mulțumim și o seară frumoasă! Astfel se încheie ședința comisiei noastre comune. Mulțumim foarte mult interpreților și noi vă mulțumim și vă urăm o seară plăcută mai departe. Huh? Da?